Señorías, se abre la sesión. Bună ziua. Se deschide ședința. Vă rog să luați loc. El acta de la sesión de ayer ha sido Procesul verbal al ședinței de ieri va fost